Bună ziua. Vom începe. După cum vedeți, voi interveni în limba spaniolă, așa că puteți să vă puneți căștile. Președinta mulțumește serviciilor de interpretare care permit comunicarea multilingvă și de ocazia fiecăruia să-și vorbească limba maternă. Urez bun venit tuturor membrilor comisiei prezenți în sală sau la distanță prin intermediul sistemului informatic. Ați primit cu toții proiectul de ordine de zi. Știți că aveți la dispoziție toate documentele pe e-meeting. Dacă nu aveți obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Mâine, punctul principal de pe ordinea de zi este raportul anual pentru 2018 al Băncii Europene de Investiții. Astăzi vom vota o parte dintre amendamente și mâine va avea loc votul final. Reuniunea are loc la distanță sau cu participare la distanță, după cum știți, și poate fi urmărită pe internet pe site-ul web al Comisiei Cont. Avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, cehă și română. Mâine vor fi disponibile aceleași limbi, cu excepția limbii spaniole. Rezumatul recomandărilor coordonatorilor de pe 7 mai va fost trimis, a fost trimis tuturor membrilor pe 18 mai. Dacă nu primim obiecții înainte de sfârșitul reuniunii, vom considera aceste recomandări ca fiind adoptate. Și acum voi explica sistemul de vot la distanță. Vom verifica quorumul și apoi vom deschide votul după ce voi da aceste explicații. Știți cu toții care este sistemul de vot, pentru că cu siguranță ați votat deja la distanță, dar voi uh, repeta cum uh, se va derula votul. Deci, astăzi, în Comisia Cont, votăm proiectul de raport privind, privind uh, raportul anual privind controlul activităților financiare, financiare ale BEI pentru 2018. Raportor este domnul Bas Eichhout. De la Verzi. Ieri ați primit cu toții două uh, liste de vot sau buletine de vot, una pentru votarea amendamentelor, uh, unul pentru votarea amendamentelor și unul pentru votul final. Dacă nu le-ați imprimat încă, vă rog să le imprimați ca să puteți apoi să le completați. Votarea la distanță va avea loc în două sesiuni. Prima sesiune de vot pentru amendamente va avea loc astăzi între orele 14 și 15 și 15.30 și a doua sesiune de vot va fi pentru votul final și va avea loc mâine între orele 12 și 13.30. După ce se va fi deschis sesiunea de vot, vom suspenda ședința și vă rugăm să trimiteți buletinele de vot pentru amendamente. Trebuie să imprimați buletinele de vot, să vă completați numele, votul, plus dacă votați pentru, minus dacă votați împotrivă și 0 dacă vă abțineți, să semnați declarația solemnă, să scanați sau să faceți o fotografie a buletinului de vot și să trimiteți documentul scanat sau fotografia la cutia de e-mail contvote at europal.europa.eu după declararea votului deschis, dar ce, nu mai târziu de ora 15.30 când se va închide votul. Deci, după ce se va deschide votul, veți primi un e-mail prin care vi se va confirma că votul a fost deschis. Membrii prezenți aici în sală sunt rugați de asemenea să voteze la fel, să trimită buletinul de vot uh, scanat sau fotografiat cu, prin e-mail. Aș dori să, urm, să amintesc trei elemente importante. Vor fi considerate voturi valabile doar Uh, buletinele de vot trimise de pe adresa oficială a deputatului, care include numele și votul, uh, uh, citeți, și semnătura trebuie să se semneze sau să se paraveze fiecare pagină, dacă sunt mai multe pagini. Vor fi luate în considerare doar voturile trimise pe adresa de e-mail contvote.europarl.europa.eu după declararea votului deschis și înainte de închiderea votului la 15.30. Buletinele de vot transmise înainte de deschiderea votului sau după închiderea votului la 15.30 nu vor fi luate în considerare. Reuniunea comisiei noastre va fi reluată mâine la ora 12, când președinta va anunța rezultatele votării amendamentelor la proiectul de raport și va deschide a doua sesiune de vot pentru votul final, conform aceleiași proceduri. Acum vom verifica quorumul pentru această primă sesiune de vot. Aș dori să-i rog pe toți membrii care votează astăzi să ceară cuvântul prin sistemul electronic, apăsând pe butonul Raise Hand. Deci, pe interfața de participare la distanță, trebuie să avem cel puțin 8 membri prezenți ca să votăm și adăugăm, bineînțeles, membrii prezenți fizic în sală. Am verificat că avem quorum. Vă mulțumesc tuturor. Și acum vom deschide votul. Dar înainte de asta, vă întreb, întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă doriți să luați cuvântul, sunteți rugați să apăsați pe raise hand sau dacă dorește cineva din sală să ia cuvântul, poate să o facă. Dorește cineva să ia cuvântul? Nimeni? Atunci s-a deschis votul. Suspendăm ședința până mâine la ora 12 și vă amintesc că e foarte important să vă reconectați mâine când începe votul final ca să putem verifica din nou quorumul pentru acest vot. Vă mulțumesc tuturor! și vă rog să votați. Mulțumesc!